schimb între UE și Canada și primul vorbitor este domnul comisar de Hucht. Bine ați venit și o să vă dau timp cam un minut să vă pregătiți ca să puteți să începeți. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați deputați. După cinci ani de negocieri intense, negociatorii șefi și-au închetat munca pentru a ne oferi un acord cuprinzător uh, de liber schimb între Uniunea Europeană și Canada. Comisia INTA a primit textul și acesta va fi publicat în curând. Canada este primul membru G8 cu care am căzut de acord asupra unui acord de liber schimb cuprinzător. Acordul este crucial pentru credibilitatea agendei noastre comerciale, pentru că um, confirmă că putem face, uh, putem încheia acorduri bune cu um, aceste state. Însă negocierile au fost destul de dure. Acordul este valoros uh, în sine pentru că creează uh, oportunități pentru întreprinderile noastre. Operatorii europeni primesc, uh, conform acestui acord, condiții mai bune chiar decât întreprinzătorii americani Având în vedere contextul uh, incert uh, economic uh, ale continentelor noastre, este un acord foarte bun. Canada este un aliat important pentru Uniunea Europeană, dar este și un mare investitor în Uniunea Europeană, creând locuri de muncă. Canada este bogată în resurse și materii prime și este o sursă de know-how foarte importantă. De asemenea, prin acest acord numit CETA, Uh, ambele părți vor elimina aproape toate taxele vama, vamale. În același timp, anumite produse vor rămâne protejate. Uh, accesul la piața de investiții ne pune pe uh, într-o situație mai bună decât Statele Unite și NAFTA. De asemenea, nu se va afecta Um, capacitatea uh, la nivel european de a uh, subvenționa uh, servicii publice. CETA va oferi acces la piețele de achiziții publice la toate nivelurile de guvernare. Acordul creează un sistem care creează un nou standard pentru rezolvarea litigiilor. Știți că există îngrijorări, dar acest acord uh, răspunde la toate aceste îngrijorări. De asemenea, aș dori să uh, subliniez rezultatul pe care l-am obținut în ceea ce privește indicați, indicațiile geogra in, uh, geografice. Am obținut uh, protecția în Canada a uh, unor produse precum Parmigiano Reggiano, Schwarzwalder Schinken și așa mai departe. Acestea sunt complet protejate. Este o parte care ne arată cât de mult poate să uh, cât de multe beneficii poate aduce acest acord întreprinderilor uh, și mici și mijlocii. De asemenea, acest acord nu va veni cu o scădere a standardelor sociale, de mediu. Suntem uh, conștienți că avem standarde ridicate în ceea ce privește următorii pași, președintele Barroso și uh, prim-ministrul Harbert vor anunța concluziile negocierilor la summitul UE uh, Canada la Ottawa pe 26 uh, septembrie. După aceasta, ambii vor supune textele um, ratificării în cazul Uniunii Europene, Consiliului și Parlamentului. Ratificarea și traducerile oficiale durează destul de mult, deci mă aștept la o uh, transmitere uh, oficială către Parlament în 2015. Uh, ritmul uh, negocierilor a fost unul foarte intens uh, și suntem uh, mândri de rezultatul obținut. Cred că acest acord va contribui la creștere și mai multe locuri de muncă în Uniunea Europeană. Mulțumesc, spune doamna președinte. Prima persoană înscrisă la cuvânt este doamna Cristu Drovol. Uh, dumnezeu nu a ajuns încă, așadar îl vom accepta pe domnul Salvatore Tico um, ca prim vorbitor. Îi dau cuvântul timp de 3 minute. Presidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că cele spuse de domnul comisar sunt tot atâtea elemente importante, mai cu seamă când vine vorba de așteptările trezite de acest acord, un acord care s-a lăsat așteptat, care a pus problema transparenței, a protecției IMM-urilor în Europa, dar mai avea și, mai era, exista și problema deschiderii unei piețe mari care se punea și cred că ceea ce s-a uh, făcut uh, s-a făcut foarte bine. Deoarece, mai ales când vine vorba de IMM-uri, atunci când se protejează indicațiile de origine geografică, se obține un rezultat foarte bun 125 din cele 145 de denumiri sunt astfel protejate. Și apar pe piața internațională, ceea ce e foarte bine și aș vrea să mai spun ceva. Cred că este important ca fiecare stat membru să trebuie să, să, să facă ce poate pentru a pune în mișcare toate posibilitățile pentru a promova IMM-urile care, prin dimensiunile lor, prin specificul lor, nu pot pur și simplu să înțeleagă poate toate detaliile unui astfel de acord. De aceea este important ca să existe mai multe informații pentru IMM-uri în fiecare stat membru, ar trebui să existe un fel de entitate care să tuteleze aceste întreprinderi și chiar să le ajute financiar. Ne găsim în plină criză. Deseori zonele mai periferice se descurcă singure, nu înțeleg cum pot să iasă din maras. Cred că acordul la care s-a ajuns este uh, un lucru important, dar nu este suficient. Este important să se dea dovadă de o mai mare sensibilitate, de o mai mare înțelegere și să se deschidă piețele pentru IMM-uri. Uh, în sfârșit, ele să aibă ocazia, șansa să se dezvolte. Și cred că se va întâmpla asta într-adevăr și vreau să mai adaug că Lista de indicații de origine geografică, geografică nu este una exhaustivă. Nu este o listă închisă. De exemplu, bun, parmegiană origeană. Eu vin din Sardinia, acolo avem pe, pe Corino Sardo și pe Corino Romano. Mai sunt și alte brânzeturi. Iată la ce m-aș angaja eu și vreau să cer celor din Sardinia să se bată și ei pentru aceste indicații geografice din Sardinia și să intre astăzi în acest perimetru zone și teritorii care au mare nevoie de astfel de, uh, de bușeuri. Mulțumesc! Urmează domnul Martin. Mulțumesc și vă mulțumesc, domnule comisar, pentru uh, prezență. Am câteva întrebări mai degrabă decât comentariu. În primul rând, se știe că Consiliul nu a inițiat acest text. Cred că este prima dată că un Consiliu nu a inițiat un text la finalul ne negocierilor și mă întreb dacă este din, punct de vedere, din motive politice, uh, dacă Consiliul consideră că textul nu este finalizat. Dacă acesta este cazul, este posibil ca uh, să avem, să eliminăm uh, litigiile referitoare la investiții. Uh, da, după cum știți, uh, grupul meu ar sprijini cu mult mai mare ușurință acest acord dacă ar fi eliminat acest sistem de protecție a investițiilor. De asemenea, în ceea ce privește medicamentele, am fost asigurat, dar aș vrea să aud și din partea dumneavoastră că acordul CETA nu, din partea noastră că acest acord nu va împiedica uh, Canada să uh, vândă generice către uh, statele în curs de dezvoltare. De asemenea, elemente referitoare la liberalizarea vizelor care, și, gazelor, și petrolului de șist sunt elemente separate de acest acord, dar am vrea să știm că uh, se lucrează în continuare la aceste elemente în afara negocierilor la CETA. Însă, pentru a spune clar lucrurile, așa cum ați uh, spus și dumneavoastră, există multe elemente uh, pozitive oportunitățile pentru IMM-uri, accesul uh, pentru produsele lactate oferite la această piață și altele. Toate acestea sunt vești bune. Însă, în grupul nostru avem anumite principii. Înțelegem că negocierile comerciale înseamnă compromisuri de ambele părți, însă la anumite puncte nu vom face niciun compromis. Mulțumesc, spune doamna președinte. Urmează doamna Tomașici. Na ovoj smo sjednici već razmatrali negativne... Mulțumesc! Oricum s-a vorbit despre efectele adverse ale relațiilor cu Rusia și mă tem că ultimele măsuri ale Rusiei referitoare la produsele agricole și produse alimentare uh, nu sunt ultima uh, mișcare din partea lui Putin. Acest exemplu ne arată însă cât de mult rău se poate face prin închiderea unor piețe atât de mari de produse și servicii. Însă situația alarmantă în relațiile comerciale cu Rusia nu ar trebui să împiedice Uniunea Europeană să promoveze relații cu o altă țară mare și în același timp o piață atrăgătoare, și anume Canada, Canada își va deschide conform acordului pentru prima dată piața de achiziții publice pentru companiile europene, iar creșterea de schimburi comerciale cu 23% ar trebui să ducă la o reducere concretă a șomajului și în același timp ar trebui să permită Uniunii Europene să ajungă la profituri de aproape 10 miliarde de euro. Este o veste foarte bună pentru Europa care are nevoie de noi parteneri pe plan mondial. Înțeleg foarte bine dubiile uh, referitoare la instrumentul juridic, dar nu cred că sunt întemeiate. 9 state membre au astfel de instrumente soluționarea litigilor și, dacă nu mă înșel, aici se află și Croația. Până în acest moment nu au fost probleme care să ne facă să considerăm că un astfel de instrument ar fi în defavoarea statelor membre. Uh, Asta acest, tip de instrument permite reglementarea piețelor și în același timp permite și protejarea în fața unor comportamente arbitrare și discriminatorii pentru investitori. Acest acord și acest, această procedură nu, permit, nu dă întâietate producătorilor naționali, mai ales celor care se tem de acest instrument și în același timp permite respectarea legislației internaționale. Cred că sunteți de acord că rolul Guvernului Național nu este acela de a împiedica câștigurile, ba din potrivă, trebuie să asigure o concurență loială, ea contribuie la realizarea de câștiguri. Acest instrument, acest instrument permite uh, investitorilor prim, privați și guvernul să joace rolul care li se cuvine astfel încât piața europeană să fie mai sigură și mai atrăgătoare pentru piața There's a blue card to you from Mr. Mulțumesc, domnul Tomasic. Domnul Lightflat are o întrebare cu cartonul și albastru, dacă sunt de acord. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielleicht darf ich nur kurz anmerken, eine große Freude, Sie hier als Vorsitzende zu sehen. Äh, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur, domnule comisar, pentru prezență. Uh, ați spus că nu cunoașteți probleme referitoare la ISDS, acest sistem de uh, conflict. Vă, vă dați, uh, știți că un, o companie canadiană vrea să dea în judecată statul român pentru că, statul, pentru că nu dorește să distrugă un stat pentru o mină de aur? Știți că lucruri similare se întâmplă în Australia? Știți că un concern energetic dorește să dea în judecată Germania pentru că Germania vrea să renunțe la energia nucleară? Toate acestea nu sunt probleme pentru dumneavoastră? You've got 30 seconds aveți 30 de secunde pentru răspuns. da, Vă mulțumesc, da. no- îmi dau seama că sunt uh, probleme, dar nu sunt atât de grave încât să uh, refuzăm acest acord. Am pierdut uh, Rusia, dar nu am uh, pierd, nu am găsit altă piață în schimb. Mulțumesc, doamna Șache, acum două minute. Mulțumesc, uh, dragi colegi. Domnule președinte, după cinci ani de negociere am reușit la acest acord. Nu e puțin lucru. Felicitări pentru Europa, dar și pentru Canada. Eu sper să fie o situație în care toată lumea are de câștigat. Însă, dincolo de controverse, nu trebuie să uităm de ce am intrat în aceste negocieri comerciale. Este clar că ne doream creștere și ocupare pentru europenii noștri, mai ales că Rusia a reacționat uh, la aceste agresiuni, în cauza agresiunii în Est, iar uh, cel mai bun mod de a ajuta pe fermieri, pe oamenii de afaceri, este să le găsim piețe de export în alte uh, piețe, iar uh, deschiderea piețelor de achiziții publice este iarăși un progres pentru CETA. De asemenea, s-au făcut și uh, progres în ce privește viața privată și indicațiile geografice, ceea ce este foarte bine. În sfârșit, acest mecanism de rezolvare a litigiilor, statele membre au numai puțin de 14 de acorduri bilaterale legate de aceste um, rezolvări ale litigiilor și astăzi uh, situația este cât se poate de controversată. Cred că CETA a făcut câte ceva pe aici, pe acolo, o mai bună imparțialitate, imparțialitatea judecătorilor, transparență sporită și o mai bună uh, transparență împotriva cazurilor nedorite, însă problema persistă. Avem oare nevoie de acest mecanism de rezolvare a litigilor între două democrații și două state de, două state de drept. Asta este relevant nu numai pentru CETA. Însă când ne uităm peste acest acord, uh, Uh, dorim să știm și să anticipăm ce se va întâmpla într-adevăr dacă comerțul transatlantic va fi potențat și așa mai departe. Acum Aștept cu nerăbdare să văd ce vor da și ce rezultate vor da și consultările publice, pentru că foarte multă lume a dat răspuns la aceste consultări. Chiar dacă textele nu mai pot fi modificate, la CETA eu îndemn Comisia și sper că aceasta să poată să facă tot ce este posibil pentru a clarifica lucrurile înainte de votul decisiv. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Șache. Acum, doamna Anne-Marie Miner. Un minut și jumătate. voorzitter het ceta verdrag is nog steeds niet rond. doamnă președintă acordul ceta încă nu s a finalizat. Or, acesta este un lucru bun. De ce? Pentru că încă mai sunt întrebări care nu și-au primit uh, un răspuns uh, și parlamentele naționale trebuie să continue dezbaterea. Or, asta oferă marilor companii din Canada și Uniunea Europeană anumite competențe în a dicta termenii negocierilor, pentru că știu exact ce își doresc. Au existat reacții din partea cetățenilor uh, europeni în ce privește uh, mecanismul SDS, care pur și simplu a fost lăsat pe din afară. O parte din uh, acești oameni au ales pe noi în uh, Parlamentul European și e clar că populația nu are niciun fel de uh, dorință pentru un astfel de uh, uh, tratat. Sunt foarte multe companii care se îndreaptă împotriva deciziilor democratice. Domnule De Hucht, puteți garanta că companii precum Long Pine Resources nu va pune Uniunea Europeană într-o astfel de situație? Puteți să garantați că Uh, statele uh, europene uh, pot să folosească energia nucleară fără să fie aduse în instanță? Credeți că poate exista dreptul la greve fără acorduri colective de muncă? 16 parlamente, inclusiv cel olandez, au afirmat că CITA trebuie să rămână un Uh, acord uh, în legătură cu care Parlamentul European să aibă ultimul cuvânt. Acest Parlament reprezintă două treimi din populația uh, europeană. Puteți garanta că um, CITA și TTIP-ul vor fi astfel de acord? Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Pentru ecologiști este clar, acest acord despre care cetățenii tocmai au aflat că s-au încheiat negocierile, dar nu știu nimic despre aceste negocieri. Așadar, acest acord uh, aduce mai multe riscuri decât beneficii. Foarte clar, începește agricultura. Există în Canada exploatații agricole de 10 ori mai mari în medie decât în Franța. Riscul, de asemenea, e foarte mare, începește creșterea animalelor, începește uh, organismele modificate genetic. Uh, se pare uh, că în urma acestui acord s-ar crea un forum de cooperare între autoritățile canadiene și europene, inclusiv pentru ca legislația europeană în materie de organisme modificate genetic să nu pună sub semnul întrebării eh, viitoarele schimburi. Noi credem că achizițiile publice nu trebuie să fie considerate doar uh, uh, instrumente comerciale, ci și instrumente de ajutor pentru comunitățile locale. Apoi, întrebarea care se pune începește SDS. Sunt din ce în ce mai multe guverne și membri ai acestui parlament la care se opune SDS-ului pentru că pune din nou sub semnul întrebării capacitatea lor de a decide în mod democratic. Înțeleg uh, guvernul uh, guvernul german încearcă să modifice acest document, mai ales începește restructurarea datorilor și restructurarea băncilor. Sper că totuși grupurile care se exprimă astăzi contra își vor păstra poziția în următoarele uh, săptămâni. Va trebui să respingem SETA, mai ales începește acordul privind investițiile. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor este doamna Begin. Un minut și 30 de secunde. De- Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, acordul CETA este un acord care a fost negociat uh, cu ușile închise de niște birocrați în spatele ușilor închise care nu trebuie să-și asumă nicio răspundere și nici să răspundă la întrebări. Și așa cum arată și titlul, consecințele pentru cetățenii nu pot fi uh, bănuite, nu se știe cât uh, vor fi de rele, dacă vor fi negative. Tarifele vamale sunt numai o parte a întregii probleme, însă uh, trebuie să ne gândim că statele au uh, legislații diferite. Trebuie să ne gândim la toate aceste lucruri. În Canada, uh, obligațiile de mediu nici măcar nu sunt respectate. Cele pe care IMM-urile europene trebuie să le respecte. Întotdeauna am spus că Canada nici măcar nu a ratificat uh, protocolul de la Kyoto. Știu, pornind de la experiența mea, ce înseamnă acest lucru pentru mediu. Dumneavoastră știți acest lucru. Cum pot micile noastre IMM-uri să uh, facă față concurenței cu cei care nu respectă de nicio culoare astfel de obligații? Canada, în regiunea Alberta, Acolo uh, se exploatează gaz de șist. De asemenea, se exploatează pădurile, uh, gazul de șist se exploatează în zone forestiere și trebuie să ne întrebăm chiar dacă plătim mai puțin pentru produsul respectiv, la ce preț sau cu ce preț se obține acesta. Până la urmă, totul este foarte periculos. Vorbim despre uh, faptul că întreprinderi multinaționale ar putea să uh, aducă în instanță statul. Uh, To- toate acestea sunt consecințe importante. Mulțumesc și acum de trei minute, doamna Le Pen. Nu e grav, discursul meu va urma aceste intervenții. După cum știți, doamnelor și domnilor eurodeputați, tratatul de liber schimb între Uniunea Europeană și Canada în curând va fi uh, supus votului dumneavoastră. Există câteva capitole cruciale care țin de convingeri politice, mai ales pentru că se uh, leagă de justiție. Uh, practic se instaurează în acest tratat o justiție privată între multinaționale și state în locul justiției publice. Or asta înseamnă un mecanism uh, diferit de reglementare a problemelor între investitori și stat. Vorbim până la urmă de nevoia de un tribunal de arbitraj pentru o multinațională care stabilește în Franța și care consideră că regulile nu îi sunt favorabile. Nu se va putea reprezenta dreptul Uh, francez, așadar. Se va ține cont mai întâi de interesul multinațional înainte să se ia vreo decizie la nivel de stat. Practic, justiția ar fi înlocuită uh, de o întreprindere uh, petrolieră canadiană interesată de gazele de șist. Sunt uh, clar împotriva acestei uh, justiții private care se dorește a fi uh, introduse, pentru că justiția trebuie să rămână transparentă și publică. Procesele trebuie să fie echitabile și legea să se impună la fel tuturor. Eu am auzit uh, la Bruxelles uh, că uh, majoritatea deputaților s-au um, manifestat împotriva acestui sistem de justiție privat, dar se apropie votul și, prin urmare, stimați colegi, dați dovadă de curaj și apărați-vă popoarele și spuneți odată pentru totdeauna nu acestui tratat rușinos, pentru că, până la urmă, vorbim despre injustiție în legătură cu acest tratat. Deci, tratat. Deci, vă rog să fiți curajoși și să spunem cu toții nu. Mulțumesc, doamna Le Pen. Urmează acum trei minute domnul Prust. Oui, monsieur le président, monsieur le commissaire, mes chers... Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, ce tiradă, doamnă Le Pen! Dumneavoastră vă credeți protagonista unei tragedii Uh, sunteți uh, în această situație, domnule Pendar, în istorie, dacă îmi permiteți, dumneavoastră sunteți tartuf în această seară mai degrabă, într-o comedie jucați. Uh, dragi colegi, sigur că putem critica, dar trebuie să criticăm cu argumente. Ăsta este rolul uh, parlamentarilor să amestece argumente valabile cu teoria ale complotului și cu ideologiile. Uh, unii repetă pozițiile lobiștilor propagând discursuri alarmiste da, este vorba de un acord istoric cu o țară occidentală parteneră și, am, și prietenă. Sigur că trebuie să fim vigilenți în ce privește respectarea mandatului care a fost conferit Comisiei Europene și sigur, anumite linii roșii nu trebuie uh, trecute, dar înainte de toate trebuie să explicăm că vom uh, că ne vom supune Canadei și apoi Statele Unite, asta e o prostie, o caricatură primii care spun că ne supunem de fiecare dată când semnăm un acord uh, de liber schimb, sunt primii care apără politica comercială agresivă a Rusiei împotriva Uniunii Europene. Cel mai regretabil în aceste dezbateri privind acordurile de liber schimb în general este că ori ești considerat apărător al democrației atunci când uh, țip că e complot, ori ești considerat un monstru care vrea să ruineze economiile europene atunci când încerci să ne pozitivă. Și Comisia Europeană, uh, ca prea adesea, vine prea târziu cu argumente tehnice uh, în fața unei populații care are nevoie de argumente concrete. O populație europeană care trebuie să înțeleagă că micile întreprinderi, MM-urile, pot și ele profita de pe urma acestui acord și pot avea acces la noi piețe că întreprinderile noastre vor avea un acces uh, echitabil la achizițiile publice din Canada. Și cum vedem, unii deja aici au instalat ghilotina și nu așteaptă decât căderea unui nu final al Parlamentului pentru a uh, elimina orice speranță de progres. Pentru a elimina acest lucru, domnule comisar, cum puteți garanta că acordul de liber schimb va fi respectat? Care sunt mijloacele uh, de follow-up al acestui acord? Și, în fine, care sunt garanțiile că și Canada va aplica uh, Uh, scrupulos acest acord și că nu uh, va, nu-și va favoriza propriile întreprinderi. Vă mulțumesc. În detrimentul celor europene. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Prost. Două, cuvinte, două minute, domnule Lange. Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Mă gândesc la trei aspecte în ceea ce privește acest acord cu Canada. În primul rând, domnule comisar, Știți că există o discuție critică um, în multe cercuri ale societății civile cu privire la uh, politica comercială. Și nu înțeleg uh, dacă Parlamentul, pe 6 august, a primit textul, de ce dumneavoastră nu ați publicat încă textul respectiv. Ați spus că o veți face în câteva zile. E bine, eu cred că pentru a avea o discuție rațională în uh, rândurile populației, textele trebuie publicate foarte rapid, astfel încât fiecare să aibă posibilitatea să le privească, să le citească și să știe despre ce este vorba în ele. În al doilea rând, da, sigur că vor exista câteva aspecte pozitive. Unul se referă la indicațiile geografice, Uh, celălalt la sectorul agricol sau la accesul la piață. Și sigur, nu există dubii în această privință, dar există și câteva semne de întrebare cu privire la um, modul în care clauzele uh, din contract se vor repercuta asupra dezvoltării uh, serviciilor, respectiv asupra uh, recomunalizării. Totul va trebui raționalizat în mod corespunzător. Iar în al treilea rând, domnule comisar, trebuie să uh, ne întrebăm și cum stau lucrurile în ceea ce privește mecanismul uh, de protecție a investițiilor. IDDS. Nu știu dacă în prezent putem să vorbim despre un astfel de instrument. La un moment dat a fost gândit ca un instrument de asigurare împotriva statelor nesigure care uh, avea o politică nedemocratică. Dar acum totul se întoarce împotriva deciziilor democratice ale Parlamentului și un astfel de instrument este oarecum obsolet. De aceea, vă rog să mai negociați și să vă asigurați că acest instrument este eliminat. Nu doresc să mai trăim încă o dată o situație precum în cazul ACTA. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc domnule Lange. Un minut, domnul Nicholson. Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, domnule comisar. Ei bine, se poartă negocieri acum între Uniunea Europeană și Statele Unite care în uh, mare măsură au captat atenția uh, nivelului politic și a mass-mediei. Mulți dintre colegi s-au referit la mare parte din riscurile și oportunitățile aduse de un astfel de acord comercial. Însă eu mă voi axa mai degrabă pe sectorul agricol care în mare măsură va fi cel mai afectat. CETA mi se pare a fi unul dintre cele mai ambițioase tratate în domeniul uh, agricol. Unii producători uh, ar putea beneficia de o anumită uh, speranță, mai ales în domeniul brânzei și în ceea ce privește protecția altor domenii alimentare. Comisia ar trebui să se bazeze uh, pentru viitoarele acorduri uh, comerciale pe ideea de a promova uh, produsele de înaltă calitate europene pe piețe globale. M-am întâlnit recent cu fermierii canadieni și pot să vă spun că și ei sunt la fel de îngrijorați în legătură cu acest acord comercial ca și noi în Uniunea Europeană. Probabil acest uh, lucru este valabil pentru toate acordurile comerciale. Întotdeauna există un uh, nivel de trepidație în legătură cu ceea ce s-ar putea sau nu întâmpla. Prin urmare, trebuie să spun că uh, ar trebui să învățăm o lecție de pe urma acestui acord. Mulțumesc! Nicholson. Mulțumesc, domnule Nicholson. Urmează pentru un minut domnul Scholz. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar de Hucht, 50.000 de oameni, printre care și eu, au urmat sfatul dumneavoastră și au participat la consultările ISDS. Textul de bază uh, se referea la capitolul 10 din CETA. Înainte de a prezenta evaluarea discuțiilor, doriți să declarați aceste negocieri ca fiind încheiate. Doriți chiar să protejați uh, investițiile speculative de pe piață. Nici deci și pe investitorii care nu au uh, făcut încă nicio investiție. Chiar și cei care uh, nu au investit până acum nimic uh, vor fi cuprinși aici. De aceea, a, acesta a fost motivul pentru care ați uh, realizat aceste consultări. Dacă nu veți duce lucrurile până la capăt, veți discredita Europa în fața lumii întregi. Europa oricum pierde foarte mult în ochii opiniei publice. Trebuie să acționăm în sfârșit altfel, pentru că populația nu își dorește un ISDS, nu își uh, dorește nici măcar CETA și ca reprezentant al uh, milioane de oameni la Uniunea Europeană, consider că nu putem fi de acord cu un acord care cuprinde un instrument precum ISDS. Președintele, mulțumesc, domnule Scholz. Urmează domnul Raimon un minut. Ia, tachea, prezident. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Nu trebuie să publicați uh, acest acord săptămâna viitoare, pentru că a fost deja publicat de către populația civilă și ne putem face deja o părere despre acesta. Și acesta este deja un scandal de democrație politică. Esența Problema cea mai importantă este protecția investițiilor și uh, este de fapt un atac la democrație. Iar noi ca Parlament European trebuie să ne asigurăm că pe viitor putem să luăm deciziile cele mai bune. Trebuie să ținem cont de deciziile care se iau acum. Cei care votează aici la Parlament își uh, asumă anumite drepturi pentru viitor cu privire la ceea ce se va întâmpla. Și așa ceva nu se poate decât uh, respinge. Nu am niciun fel de înțelegere dacă am proceda altfel în calitate de reprezentant democratic al populației europene. Însă, modul în care au, s-au desfășurat negocierile trebuie modificat. Modul în care uh, s-a procedat la consultare, modul în care s-a procedat în ceea ce privește publicarea documentelor. Oratorul este întrerupt. Mulțumesc, domnule Raimon. Urmează domnul Wolf, un minut și jumătate. Uh, domnule președinte, noi în Marea Britanie credem în comerț liber, liber Încercăm să avem schimburi cu restul lumii, nu suntem nici izolaționiști, nici protecționiști. Uniunea Europeană, totuși, este o uniune vamală corporatistă și protecționistă și o piață unică uh, reglementată și administrativă, ineficientă și costisitoare. Susținem principiile și ideile între un aranjament Uh, comercial care să elimine barierele tarifare între diferite țări. Ideea SITA, în principiu, ar trebui să fie o idee corectă, dar considerăm că atunci când este dezbătută și controlată în privat, în secret, de administratori care nu ne susțin interesele, acest aranjament va crea probleme. Uh, alegătorii mei sunt preocupați că serviciul nostru medical NHS ar putea fi amenințat de corporații care ar încerca să uh, schimbe politicile guvernamentale în domeniul sănătății. Nu considerăm că acest lucru este corect. Considerăm că singura modalitate prin care se poate face o negociere corectă este de către state naționale care își apără interesele propriului popor. Nu Uh, credem în ideea de a uh, vorbi la modul general despre uh, libertate comercială. Noi credem în libertate, democrație și în statul național. Mulțumesc, domnule Wolf. Trei minute, domnul Sean Kelly. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Salut acest acord între Canada și Europa. Aș vrea să felicit pe domnul comisar pentru munca depusă și de asemenea aș vrea să îl felicit pe Philip Bradburn care a prezidat comisia. După cum spuneam, cred că am obținut un rezultat uh, fructuos care ne va folosi în viitor. Un acord cu Canada, un acord comercial cu Canada are sens în mod total, pentru că dintre toate țările e cel mai aproape de noi și din punct de vedere cultural, lingvistic, dar și din punct de vedere legislativ sau politic și chiar dacă acest acord a fost negociat timp de 5 ani, cred că până la urmă am ajuns la un rezultat rezonabil. Totuși, există dificultăți care au fost subliniate dar, punând toate lucrurile în balanță, cred că putem să-l susținem, în același timp exprimându-ne totuși unele rezerve. Din acest motiv, am scris Comisiei pentru a-mi exprima preocuparea privind tratamentul uh, produselor uh, de vită, începește cotele, sistemul de cote în Uniunea Europeană. Uh, Salut faptul că se recunoaște faptul că uh, carnea de vită e un sector sensibil, pentru că la noi e vorba de uh, uh, unități de producție mici, ecologice, bazate pe modelul fermei de familie, care este o structură socială unică europeană și mai ales predominantă în, în uh, circumscripția mea din sudul Irlandei, dar și multe alte zone din Europa. Cred că Comisia nu a făcut uh, distinția între uh, uh, carne de vită de calitate ridicată și cea de calitate mai redusă. Cred că trebuie să se stabilească niște cote restrictive pentru carnea de mare calitate, ca nu cumva exportatorii canadieni să inunde piața europeană uh, într-un moment uh, sensibil, mai ales, de exemplu, în sezonul uh, picnicurilor. Totuși, sunt gata să votez pentru acest acord, pentru că se salvează prin clauza de revizuire. Dacă, așa cum aștept, vor fi dificultăți, acest uh, acord poate fi revizuit și acest lucru poate fi luat în considerare când uh, vom negocia TTIP-ul, pentru că TTIP-ul nu poate uh, să urmeze același model uh, pe care îl avem aici în ce privește uh, carnea de vită, pentru că ne-ar multiplica uh, de șapte ori problemele pe care le avem. Și acest lucru s-a subliniat în studiul făcut de Comisia Agri aici uh, în Parlament. Uh, în fine, aș vrea să spun că detaliile acestui acord uh, le-am primit pe 25 august. Poate uh, sunt eu privilegiat, nu sunt sigur. Vă mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Kelly. Pentru două minute, domnul Leichtfried. Danke. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. În campania electorală din Austria a apărut o listă pe care se găsea un miliardar, care își câștigase miliardele în Canada. Și acesta, în ceea ce privește înțelegerea sa asupra democrației, a spus că pentru el este valabilă o regulă de aur. Regula de aur însemna cine are aurul face regulile. Asta a spus atunci. Pe atunci am râs și nu l-am luat în serios. Însă, dacă este să mă uit acum la aceste negocieri cu Canada și ce s-a întâmplat la cele cu Statele Unite, mă gândesc că poate n-ar mai trebui să râdem așa de mult de o astfel de afirmație, pentru că lucrurile se transformă în așa ceva. Vreau să înțelegeți că democrația socială europeană nu are numai rezerve mari în ceea ce privește ISDS, ci îl consideră un mare pericol pentru democrație și statul de drept și un mare pericol și pentru mari investori, investitori. Pentru că și aceștia ar putea să se sustragă jurisprudenței existente și există exemple în această măsură. Există procese cu statul care ar putea să fie influențate în mod diferit uh, față de cum le-ar putea influența simpli cetățeni. Așa ceva nu poate fi acceptat. Nu înțelegem cum se poate ca o inițiativă cetățenească care uh, abordează acest subiect să fie respinsă de către Comisia Europeană. Mie acest lucru mi se pare nedemocratic. Aceste lucruri s-au întâmplat și acum ne aflăm în situația în care majoritatea uh, consideră că acest uh, acord conține elemente pozitive și totuși este în mare parte împotriva lui. Iar dacă majoritatea votează împotrivă, nu va exista un acord. Așadar, cred că ar trebui să căutăm posibilități astfel încât să ieșim din acest proces, să căutăm posibilități astfel încât acest ISDS să fie eliminat din acord. Și atunci putem să discutăm în mod rezonabil mai departe. Altfel, nu se poate. Președintele, mulțumesc domnule Leistfried și acum pentru un minut, doamna Forența. Grație. Mulțumesc. Astăzi, încă o dată, Purtăm uh, o dezbatere pe marginea CETA și pe marginea necesității acestui acord și a beneficiilor sale uh, economice. În realitate, la fel cum s-a întâmplat și în cazul TTIP, am văzut că de fapt se promovează interesele sectorului uh, privat, uh, interesele companiilor. Durabilitatea economică însă e lăsată pe din afară și la fel și contractul social. Uh, în ceea ce privește uh, negocierile, nu a existat vreo uh, monitorizare de către public a acestor discuții. Lipsește o uh, evaluare corectă a impactului social a unui astfel de acord, care a trebuit și el cântărit. Lipsește cu desăvârșire un capitol al normelor care să protejeze piața și aspectele sociale. Acest uh, acord uh, aduce avantajul unor venituri, a unor profituri, însă Comisia nu s-a luptat uh, să apere standardele de muncă și bunăstarul. Acest lucru este în dezinteresul tuturor. Nu vom face discounturi nicăieri, ci vom face o campanie extraordinară împotriva CETA și împotriva uh, altor acorduri precum TTIP. Mulțumesc. Un minut, domnul Taylor. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. În calitate de membru al Partidului Verzilor, cer ca acest acord să fie respins. Motivul nostru este că el conține un mecanism de rezolvare a disputelor care amenință atât democrația cât și procesul democratic, ordinea de drept. Uh, consultarea publică pe care Comisia a făcut-o privind includerea unui sistem foarte similar în TTIP a dus la 150.000 de reacții și cred că încă le mai analizați. Deci vreau să vă întreb, de ce includerea acestui me mecanism SDS continuă fără niciun fel de respect față de preocupările opiniei publice? Dragi colegi, dacă rămâne acest uh, mecanism în, uh, în CETA, este un pas și mai aproape spre ziua în care corporațiile vor decide ce lege, ce legi vom avea și nu guvernele. Uh, susținerea uh, Marii Britanii față de acest acord uh, este extrem de gravă. Îl implor pe David Cameron și pe toți ceilalți șefi de guvern să respingă acest acord. Mulțumesc, domnule Taylor. Și acum, domnul Kovacek. Două minute уважаеми господин комисар колеги постигнатото. Mulțumesc, domnule comisar, domnule președinte, stimați colegi. Trebuie să lărgim scopul cooperării, uh, domeniul de aplicare al cooperării cu uh, Canada, care este un uh, partener apropiat al nostru. Acordul de liber schimb presupune aprofundarea relațiilor noastre, presupune schimbarea spațiului transatlantic într-o sferă a comerțului. Ca un rezultat al acestui acord, vom uh, crește comerțul cu 26 de miliarde. Relațiile economice se vor intensifica, iar competitivitatea noastră va spori. Vreau să vă atrag însă atenția asupra unui aspect. Accesul la piața canadiană trebuie să fie același pentru toate țările și acest lucru implică ridicarea sancțiunilor uh, de viză pentru anumite țări, precum Bulgaria și România. Acest lucru trebuie să se întâmple cât mai rapid. Resursele energetice ale Canadei pot fi foarte utile în contextul a ceea ce se întâmplă în acest moment la granița noastră de est. Cred așadar că trebuie să intensificăm cooperarea noastră nord-atlantică. Și, în fine, strategia de comunicare cu Statele Unite și cu Canada trebuie să fie îmbunătățită, astfel încât să transmită și îngrijorările comunității europene, încât să nu fie vehiculate zvonuri sau să circule temeri așa cum uh, am auzit ceva mai devreme. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc, domnule Kovacev. Pentru două minute, doamna Arena. Merci. Monsieur... Mulțumesc. Domnule comisar, colegii mei din partea socialiștilor deja au amintit știt că avem anumite rezerve în ceea ce privește acordul CETA și mai ales în ceea ce privește uh, LSDS. Nu revin la această ultimă chestiune, însă vreau să spun că preocuparea mea se leagă de mecanismul de cooperare reglementară, așa cum este el prevăzut uh, în acest moment în acordul CETA. Este vorba despre un mecanism care permite multinaționalilor, e adevărat, atât europene cât și canadiene, să definească anumite reguli care le convin lor și care astfel dau viață uh, acestui acord. Intenția dumneavoastră inițială era să nu uh, reduceți normele europene, însă prin acest mecanism, uh, practic, acest angajament nu poate fi uh, îndeplinit, pentru că aceste companii pot să decidă între ele dacă uh, anumite reguli contravin libertății de schimb. Uh, însă, domnule de Hucht, la un moment dat uh, ați spus că uh, normele europene reprezintă valoarea dumneavoastră cea mai de preț, dar uite că în acest uh, acord avem avem un mecanism care pune în pericol această poziție și angajamentul dumneavoastră. Prin urmare, aș dori să primesc o, exprima, o explicație foarte clară în legătură cu acest subiect și uh, în legătură cu posibilitatea de a păstra normele uh, europene în ceea ce privește domeniul sanitar, social sau de mediu. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Arena. Domnul Sanchez Caldente are acum cuvântul pentru un minut. señor presidente señor comisar. Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule comisar. Democrația este atacată și vedem că asta se întâmplă, dar nu prea vorbim despre asta. Au loc tot felul de negocieri secrete care uh, sigur că fac uh, oamenii să fie suspicioși în legătură cu uh, activitățile noastre. Respingeți inițiativa cetățenească pe acest subiect și pe alte subiecte. Asta arată disprețul noastră față de cetățeni și față de democrație vindeți, uh, uh, vindeți drepturile europenilor, trădați drepturile europenilor uh, pentru interesele marilor uh, companii, marilor afaceri. Nu sunteți politicieni, sunteți oameni de afaceri, sunteți niște comercianți. Uh, Uh, nu aveți niciun, pe, niciun fel de uh, credibilitate. Ar trebui să vă ceți în Belgia să răspundeți la acuzațiile de evaziune fiscală care s-au formulat împotriva dumneavoastră. Noi apărăm interesele majorității uh, popor, poporului și uh, pe ei uh, îi reprezentăm. Acest Parlament a respins deja acta și va face acest lucru cu, același lucru cu CETA uh, și pe 11 octombrie veți vedea acest lucru. Mulțumesc, uh, doamnă Sanchez Canete. Acum un minut doamna Curtin Darling. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Acesta este un acord istoric. Însă, într-o perioadă de interes public foarte mare în ceea ce privește uh, negocierile privind uh, acest acord, lipsa de transparență la consultările uh, publice este uh, repugnabilă. Sau uh, încheiat uh, consultările publice cu privire la ISDS și la numai două săptămâni negocierile au fost încheiate. Ce semnal transmitem noi cetățenilor europeni? îngrijorările cu privire la serviciile publice incluse în acord și ele au fost uh, pur și simplu uh, neglijate, în ciuda faptului că uh, toate aceste lucruri ar trebui să fie discutate și incluse în acord. Nu a existat niciun fel de discuție publică cu privire la aceste lucruri și nici nu există sprijin public cu privire la uh, privatizarea uh, serviciilor publice. publice. Este nevoie de mai multă transparență cu privire la ceea ce este inclus pentru fiecare stat membru. De aceea solicităm să publicați uh, cât se poate de clar ceea ce este inclus în acest acord pentru fiecare stat membru. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Kirsten Darling. Pentru două minute, doamna Mosca. Președinte, voi iniția dagli aspetti... Mulțumesc. Domnul președinte, dați-mi voie să încep cu acordurile pozitiv, cu aspectele pozitive ale acestui acord, pentru că consider că el poate uh, reprezenta un uh, element pozitiv pentru sistemul nostru de producție, de asemenea și pentru sistemul uh, uh contractelor sociale, care nu este eliminat prin acest acord. În ceea ce privește situația geopolitică, despre care s-a discutat ieri și astăzi în acest, uh, acest for, uh, vizează practic consolidarea parteneriatelor comerciale ale Uniunii Europene uh, cu parteneri uh, de încredere de la nivel uh, internațional. S-a ajuns până la urmă la un compromis în ceea ce privește denumirile de, geografice și nu trebuie uitat abordarea Canadei vis-a-vis de acest sistem. Parlamentul trebuie să fie foarte sincer și deschis în uh, evaluarea acestor deschideri și, de asemenea, Parlamentul trebuie să privească puțin în urmă, încercând să evite o situație similară cu cea uh, care s-a înregistrat în cazul TTIP, pentru că, să nu uităm, există aspecte pozitive pentru, uh, pe marginea acestor negocieri. Să nu uităm că o mare parte dintre aspectele care se găsesc în acest uh, acord pot fi uh, îmbunătățite, prin urmare comisia trebuie să se asigure că face tot posibil pentru ca asta să se întâmple. Mulțumim mult, doamnă Mosca. Acum, domnul Schuster, pentru un minut. Comisar, libi Mulțumesc, domnule comisar, domnule președinte, dragi colegi. Avem acum textul acordului CETA, iar Comisia dorește ca negocierile să fie declarate încheiate. Mie mi se pare acest lucru greșit. Chiar dacă noi, Parlamentul, nu am avut timp să verificăm temeinic textul, uh, se observă că există loc de îmbunătățire. Acordul cu privire la uh, protecția investițiilor pune semne de întrebare. Asemenea, curs de arbitraj uh, reprezintă un pericol pentru democrație și statul de drept, pentru că un principiu fundamental spune că toată lumea este egală în fața legii. Iar uh, prin intermediul acestor instanțe de arbitraj, întreprinderile și companiile devin mai egale ca alții. De asemenea, sectoarele liberalizate uh, Oare acestea uh, vor fi recomunalizate pe viitor? Sigur că uh, democrația joacă un rol foarte important, iar CETA nu poate fi votat dacă anumite principii importante ale democrației și statului de drept sunt eliminate. De aceea solicităm Comisiei să continue negocierile pe această direcție. Colegis. Președintele, mulțumesc domnule Schuster. Un minut, domnul Balas. Oui, monsieur le, le commissaire, vous... Domnule comisar, vedeți ce dezbatere are loc aici și înțelegeți foarte clar că trebuie să dați dovadă de un pic de înțelepciune în această afacere. Uh, acest mecanism de rezolvare a disputelor nu va trece, este foarte clar. Uh, Comisia a lansat o consultare publică, nu știm încă rezultatele acestei consultări în care s-au implicat cetățenii. Deja e o problemă cu agenda, o problemă foarte mare. În al doilea rând, sunteți membru al unei comisii care pleacă. Președintele noi comisii, domnul Juncker, a spus public că se opune acestui mecanism SDS, mai ales în acordurile comerciale cu Statele Unite, dar prin referință și cu Canada, prin referință Uh, noi aici suntem reprezentanții aleși democratic, suntem o democrație în Uniunea Europeană. Este imposibil să accelerați procesul pentru a face astfel încât lucrurile să fie semnate și să totul să devină incontrolabil. Așadar, cred că în, o dovadă de înțelepciune ar fi să lăsați viitoarea comisie să lucreze pe acest subiect. Mulțumesc. Uh, acum un minut, uh, doamna Silva Pere, Domnul Silva Pereira. Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, Încheierea negocierilor uh, comerciale între Uniunea Europeană și Canada reprezintă un aspect pozitiv. Există un potențial economic extraordinar aici și sarcina noastră este să evaluăm dacă compromisul la care s-a ajuns este acceptabil. Însă un aspect este foarte clar, domnule comisar, și anume trebuie să găsim o soluție politică la uh, problema uh, clauzelor ISDS adică mecanismul de soluționare a litigiilor, pentru că el pune în pericol acordurile nu doar cu Canada, ci și cu Statele Unite și Japonia. Comisia trebuie să găsească răspunsul uh, corect la această problemă. Nici o soluție nu este adecvată dacă nu este viabilă politic. Așadar, care este strategia uh, Comisiei vis-a-vis de uh, ISDS? Puteți să, uh, să ne convingeți că abordarea potrivită este cea de la, un, de la care vizează fiecare caz în uh, parte sau uh, Comisia ar putea găsi o soluție politică adecvată care să fie valabilă pentru toate acordurile comerciale. În orice caz, Comisia trebuie să facă ceva, nu puteți să pretindeți în continuare că această problemă nu există. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Silva Pereira. Acesta a fost vorbitorul de pe listă. Speaking. Începe acum procedura Catch Domnul uh, De Santos are cuvântul. Domnule președinte, în primul rând aș dori să mă refer la uh, legăturile istorice între țara mea și Canada, în special vorbim despre mulți asirieni care trăiesc în Canada și uh, au succes. De asemenea, um, se întâlnesc și uh, la um, nivel guvernamental. Peste jumătate de milion de portughezi uh, trăiesc în Canada. S-a ajuns la un nivel de protecție foarte mare acolo, comparabil cu cel din Uniunea Europeană, au, vor avea și alt uh, loc și alte negocieri, însă există și alte aspecte care uh, trebuie să mai fie um, puse sub semnul întrebării, cum ar fi uh, chestiunea instrumentului ISTS. Sperăm că vom uh, avea succes pe această direcție și trebuie să ne asigurăm că vom reuși acest lucru. Sper că vom reuși să aprofundăm uh, legăturile transatlantice. Trebuie să ne asigurăm că uh, lucrurile sunt implementate în mod corespunzător. Oratorul ei este tăiat microfonul. Ja. Vielen Dank, Kollege Serau Santos. Mulțumesc, domnule Serau Santos. Urmează doamna Harkin. In my, my one moment, I just wish to deal with the inclusion of... Aș vrea să mă refer de includerea mecanismului de rezolvare a disputelor în acest acord. Și pentru domnul comisar am următoarea întrebare. De ce este necesar în țări Uh, care au uh, dezvoltat sisteme juridice foarte bune uh, să aibă astfel de mecanisme de rezolvare a disputelor. Dar, după cum știți, nu sunt singura care are această preocupare. Peste 150.000 de cetățeni au reacționat la consultările noastre, pentru că și ei, ca și mine, sunt preocupați, printre altele, de faptul că un panel de arbitraj care va lua decizii finale nu va fi supus jurisdicției Curții Europene de Justiție. Jean-Claude Juncker a spus și citez că nu va accepta ca jurisdicția tribunalelor în statele membre să fie limitată de regimuri speciale începește disputele între investitori cu investitori. Și în fine, rezoluția Parlamentului din 2011 va prevenit că mecanismele de rezolvare a disputelor uh, de la stat la stat și utilizarea unor remedii judiciare locale sunt cele mai bune remedii pentru disputele cu investitorii. Domnule comisar, acordul comercial are multe chestiuni pozitive. Să nu fiți cumva responsabil pentru că l-ați pierdut. Ștergeți din el uh, mecanismul la SDS. Mulțumesc, doamnă Harkin. Acum, uh, doamna Semra Rodriguez. Señor comisario, es para... Domnule comisar, aș dori să vă rog să retrageți uh, CETA. Practic se predă uh, suveranitatea națională unor uh, companii multinaționale. Se vor distruge uh, locuri de muncă uh, la nivelul IMM-urilor uh, mai multe decât vor fi create la nivelul multinaționalelor dacă intră în vigoare CETA. CETA de asemenea va distruge uh, și uh, agricultura noastră de la nivel local, mai ales producția de carne și creșterea vitelor în ferme de familie. Mai există un motiv pentru asta. Am vorbit anterior în acest for despre schimbarea climatică. Produsele agricole produse în circuite scurte ar putea circula mai mult, ori asta ar însemna că am putea produce mai multe gaze cu efect de seră, ceea ce ar putea uh, duce la schimbare uh, climatică. Sunt și alte aspecte pe care n-am timp să le uh, menționez, însă solicit ca acesta să fie retrasă. Mulțumesc, doamnă Rodriguez. Urmează acum domnul Caputo. Grazie, președinte. Ocupațiune și creștere dipendono soprattutto... Mulțumesc, domnule președinte. Politica comercială joacă un rol important și aceasta trebuie să faciliteze uh, relațiile între cele două țări. Acest acord este foarte important pentru că prezintă avantaje pentru toți cei implicați. Compromisul cu privire la recunoaștere, uh, recunoașterea anumitor indicații geografice este de asemenea foarte important. Uh, Uniunea Europeană este, după Statele Unite, cel de-al doilea uh, partener ca comercial ca importanță. Dar uh, instrumentul ISDS ar trebui sacrificat, pentru că dacă clauza respectivă s-ar aplica, atunci uh, întreprinderile multinaționale dintr-un stat ar putea avea posibilitatea să atragă un stat, să aducă un stat în fața unui tribunal de arbitraj. În felul acesta apar probleme eh, de nivel judiciar și nu vrem ca statele să aibă ultimul cuvânt de spus în ceea ce privește teme foarte sensibile. De aceea solicităm Comisiei să includă și această idee a Parlamentului European în uh, negocierile sale. Președintele, mulțumesc domnule Caputo aceasta nu este treaba mea și anume să îi educ pe adulți. Însă, ne aflăm la început de mandat. Domnule Caputo, în ceea ce vă privește pe dumneavoastră, încă de la început uh, Interpreții au apăsat pe butonul de încetinire a vitezei cu care vorbiți. Interpreții pot uh, interpreta numai într-un ritm decent. Dacă doriți ca nu numai uh, conaționalii noastre să vă înțeleagă, ci toată lumea, atunci trebuie ca într-un minut să puteți să exprima doar ceea ce se poate spune într-un minut, astfel încât un interpret atât de bun precum cei cu care lucrăm noi să poată să lucreze, să vă interpreteze. Deci, uh, atunci când uh, bat din ciocanel, înseamnă că vă avertizez. Iar apoi vă voi tăia microfonul pentru că fără interpretare nu putem lucra, iar ei nu pot merge în acest ritm cu dumneavoastră. Domnul Dante este ultimul orator la procedura Catch the Eye. colegii Dante. Eccomi. Eh, grazie Presidente, Comisarii, colegi. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Acest acord conține multe oportunități, un acces vast la uh, piețe pentru produsele noastre de export, uh, de asemenea accesul la achiziții publice și un uh, rezultat important s-a realizat în ce privește protecția indicatorilor uh, geografice europeni. Majoritatea indicatorilor de pe lista negociată sunt complet recunoscuți pe piețele americane și Uh, în timp ce astăzi anumite zone ar fi inaccesibile exporturilor noastre. Deci e un rezultat bun, dar nu este complet satisfăcător, pentru că Uniunea Europeană cred că trebuie să fie mai ambițioasă în protejarea produselor sale de calitate peste tot în lume. Dar, dincolo de evaluarea tehnică a acestui text, acest acord și, de asemenea, TTIP-ul devin din ce în ce mai relevante dacă ne gândim la ce se întâmplă cu relația noastră cu Rusia și alte relații bilaterale. Cred că trebuie să fim uh, foarte grijuli, să ne gândim cu mare uh, atenție la acest mecanism de rezolvare a disputelor, mecanism privat de, rezol- de rezolvare a disputelor. Uh, cred că aceasta n-ar trebui a priori să uh, afecteze o evaluare echilibrată a acordului. Mulțumesc, uh, încheiem procedura intervențiilor spontane. Și acum dau cuvântul domnului comisar de Gucht pentru a încheia dezbaterile. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Înainte să ajungem la mecanismul de soluționare a litigiilor, pentru că acesta este în mod evident uh, aspectul uh, care a fost uh, adus în discuție cel mai adesea de uh, uh, eurodeputați în această seară și eu nu voi putea uh, dormi dacă nu voi răspunde la câteva dintre întrebările care mi-au fost adresate. Domnule Lightfried, însă, cred că dumneavoastră veți dormi foarte liniștit și chiar vă doresc acest lucru. Prima întrebare a domnului Martin. De ce uh, Consiliul nu uh, um, lansează acest acord, deși a făcut asta în legătură cu toate celelalte uh, acorduri. Niciodată n-a făcut Consiliul asta înainte. Procedura este următoarea. Comisia Europeană este cea care inițiază un astfel de acord după ce a fost analizat din perspectivă juridică, ori această analiză uh, juridică încă nu a fost finalizată. Președintele Barroso și uh, domnul președinte Harper vor uh, răspunde uh, cu privire la acest uh, subiect la summitul dintre Uniunea Europeană și uh, Canada. Și acesta este răspunsul simplu la întrebarea dumneavoastră. În ceea ce privește medicamentele generice, da, pot să vă dau asigurări uh, că nu vom schimba aceste lucruri. Oricum, nu vom face asta cu Canada, dar nici cu alte state. De exemplu, India, pentru că negocierile cu această țară încă nu s-au încheiat. Am spus că acest aspect n-ar trebui să uh, fie uh, împiedicat. Chestiunile necomerciale am uh, spus că OMC-ul este autoritatea care ar trebui să ia o decizie. Practic a fost uh, un semn uh, chiar dacă de un semn de înțelepciune limitată. În ceea ce privește mandatul, și consultările publice, vor reveni la acestea, dar în ceea ce privește mandatul vreau să subliniez foarte clar că în cadrul acestui mandat uh, ni s-a cerut uh, să discutăm uh, și să ajungem la un acord în legătură cu um, ISDS. Domnul, domnul Minor și alți colegi au spus că acest acord va fi doar unul pentru marile companii, nu și pentru IMM-uri. Marile companii nu au nevoie de acordul de liber schimb, știți? Cele care au nevoie de acordurile de liber schimb sunt IMM-urile, pentru că ceea ce se intenționează, ceea ce se face prin aceste uh, acorduri de liber schimb uh, este să se ofere IMM-urilor noi uh, piețe. Asta facem în mod uh, practic. Deci acea prezumție cu siguranță nu este adevărată. Apoi au fost adresate câteva întrebări în legătură cu accesul la aceste acorduri. Domnul Jadot, uh, domnul uh, Langă au adresat astfel de întrebări. De fapt, uh, situația este foarte simplă. De îndată ce se vor fi încheiat aceste negocieri, vom trimite rezultatul lor Parlamentului, mai ales dumneavoastră, domnule Lange, și de asemenea și statelor membre. Textul CETA va fi publicat iar în acest moment uh, uh, ambele părți vor uh, coordona pregătirile Or asta presupune și pregătirea unei versiuni pentru persoanele cu um, deficiențe de vedere, iar publicarea nu va fi departe de summitul de peste câteva săptămâni. Nu sunt sigur că foarte mulți uh, cetățeni uh, își doresc să citească acest acord în seriile de toamnă. Am dubii. Am uh, dubii chiar și că dumneavoastră o veți uh, face. Dacă doriți un sfat de la mine, e bine, nici eu n-aș face-o chiar după ce s-a periat textul, tot e un text greoi, dificil de citit. Doamna Măghiniți se temea că cetățenii uh, nu uh, sunt conștienți de ce cuprinde textul. Doamna Le Pen, se pare că dânsa a uh, dispărut, deși ea era aici în cu foarte mulți uh, uh, suporteri, dar a dispărut uh, imediat după intervenția sa. Nu știu exact ce face în acest moment. Dar dânsa a spus că odată ce uh, vă gândiți bine, trebuie să votați așa cum trebuie, dar dânsa face uh, acest lucru de fiecare dată. Uh, deci, dacă nu veți proceda cum dorește dânsa în curând, probabil va trebui să dați niște explicații. Domnule Ken, în legătură cu uh, cotele, dar și domnul Kelly văd că a dispărut, toată lumea se pare că pleacă, nu știu de ce, poate pentru că mă întind prea mult în explicații. Sistemul uh, cotelor uh, și reducerile de înaltă calitate, e bine, se uh, face o diferențiere între aceste uh, tipuri de reduceri și celelalte. E clar că sunt piețe diferite și uh, trebuie să ținem cont de acest fapt. Apoi, uh, doamna Marina a mai pus o întrebare, dacă vom schimba uh, normele și standardele, uh, normele și standardele sociale și de mediu, e bine, e clar că nu vom face acest lucru. Singurii care pot schimba aceste standarde, doamnă Marina, sunteți dumneavoastră, adică Parlamentul European. Apoi, în ceea ce privește inițiativa cetățenilor, ECI, E bine, inițiativa cetățenilor permite cetățenilor să solicite Comisiei să-și folosească competențele pentru adoptarea legislației. De exemplu, ar putea solicita Comisiei această inițiativă să încheie un acord cu un stat terț. Însă, Uh, nu se acoperă și solicitările către instituțiile europene de a nu face ceva. De exemplu, de a opri negocierea unui acord uh, comercial precum CETA sau uh, să nu semneze sau să încheie un acord precum CETA odată ce negocierile s-au încheiat. Astea sunt atribuțiile Parlamentului și Consiliului. Prin urmare, solicitarea de a nu finaliza acordul CETA în urma negocierilor este una inadmisibilă, iar criteriile pe care se bazează decizia decizia Comisiei sunt uh, pur și simplu legale. Dar uh, dacă cetățenii vor să facă totuși asta, e dreptul lor. Dați-mi voie, dacă mai îmi permiteți câteva minute, domnule președinte, să răspund uh, încă la niște întrebări, pentru că sunt foarte multe. Dați-mi voie să încep prin a spune că în aprilie 2011, uh, o rezoluție a Uniunii Europene în legătură cu viitoarele politici de investiție, raportul ARIF, mai precis, care a fost adoptat cu o mare majoritate uh, și aici includem și pe socialiști, uh, ca răspuns la comunicarea solicitei Comisiei cu privire la investiții, Uh, a uh, solicitat uh, să existe inițiative din acest domeniu în acordurile comerciale pentru a nu exista un abuz al acestui sistem. Acesta este punctul de început al raționamentului meu. Acest lucru este valabil și pentru mandatul pe care l-am obținut din partea Consiliului de Ministri. În acest mandat se regăsește explicit acest fapt. Acest mandat a fost adoptat uh, în unanimitate și ni se solicită că ar trebui să obținem uh, un acord ISDS. Nu știu de ce, dintr-o dată, acest aspect a devenit uh, cel mai important uh, atunci când vine vorba despre comerț. Foarte mulți eurodeputați au menționat consultările publice care ar trebui să demonstreze ceea ce uh, consideră populația uh, europeană, dar pot să vă spun uh, că săptămâna viitoare vom veni cu o primă analiză a rezultatelor acestei consultări uh, publice. Ceea ce demonstrează această analiză este că mai mult de 50.000 dintre răspunsuri, dintre cele 150.000, sunt identice. Practic trebuie să te loghezi într-un sistem și să completezi un răspuns uh, atunci uh, când uh, participi la consultarea publică. Nu știu dacă cei care au participat la acest exercițiu au înțeles care sunt aspectele tehnice pe care acesta le presupune, însă trebuie spus că e ușor, odată ce înțelegi cum funcționează sistemul, să uh, scrii 5.000-6.000 de răspunsuri uh, identice. Uh, alții pur și simplu spun că sunt împotrivă. Dar vom analiza toate aceste răspunsuri și dacă sunt elemente interesante în aceste răspunsuri, bineînțeles că le vom uh, lua în calcul. Oare CETA este o machetă pentru uh, alte acorduri, de exemplu TTIP? Pot să spun că CETA este un model și pentru um, acordul cu Singapore. Este o nouă abordare uh, europeană cu privire la uh, protecția investitorilor. În mod evident, Comisia își dorește să reformeze acest sistem și dați-mi voie să vă um, numesc câteva dintre uh, inovațiile pe care le-am obținut cu CETA. Mai întâi se face trimitere explicită la capacitatea statelor de a reglementa în interesul public. În al doilea rând, Uh, există definiții precise uh, ale um, uh, protecției investitorilor pentru a evita abuzurile. Apoi există transparență totală, toate audierile sunt deschise, toate documentele pot fi analizate de către părțile interesate. Și toate litigiile vor fi um, rezolvate mai bine decât uh, în uh, instanțele comerciale unde um, dosarele părților nu uh, sunt publice, doar hotărârile acestei, acestor instanțe sunt publice. Probabil sunteți câțiva dintre dumneavoastră avocați și știți că nu puteți avea acces într-un astfel de tribunal comercial la dosarul celelalte părți. Ori aici mecanismul este mult mai transparent. Este primul acord care incorporează reguli obligatorii de etică și arbitraj se introduce uh, principiul uh, uh, cel care pierde plătește. Deci costurile uh, clar vor fi suportate de cei care au uh, pierdut procesul. ne-am pus de acord uh, că se va stabili uh, un uh, organism de arbitraj pe baza practicilor de arbitraj de la nivel internațional pentru a putea exista consecvență în procedurile de arbitraj, pentru ca cei care arbitrează să poată fi făcuți responsabili de hotările lor și așa mai departe. Mai sunt și alte îmbunătățiri pe care aduce CETA și e clar că abordarea Uniunii Europene ar putea fi îmbunătățită și în legătură cu alte acorduri. În ceea ce privește CETA și TTIP, acestea sunt două negocieri diferite. Textul uh, CETA a fost deja unul supus acordului uh, cu um, uh, Canada. Canada a fost de acord cu acest text dar în legătură cu TTIP nu suntem încă acolo. Deocamdată analizăm răspunsurile de pe urma consultării publicului în legătură cu acest acord. Și pot să confirm că CETA uh, nu este un model pentru TTIP și pot să spun că procesul de reformare a sistemului este un drum cu sens unic și uh, nu are întoarcere. Ceea ce s-a îmbunătățit cu CETA doar va fi îmbunătățit pe mai departe în uh, negocierile viitoare. Mai mulți uh, eurodeputați au întrebat de ce avem nevoie de CETA și astfel de mecanisme de uh, soluționare a litigilor între state cu sisteme juridice similare. Până la urmă vorbim despre punerea în aplicare a standardelor și, a, uh, și demonstrarea uh, maturității sistemelor juridice. Practic trebuie să ne asigurăm uh, că investitorii pot să își uh, pună în aplicare uh, drepturile, ori uh, investitorii uh, europeni ar putea face acest lucru în Canada, pentru că, domnule Leifried, uh, există o abordare uh, uh, duală în uh, Canada, iar la noi uh, nu. În ceea ce privește acordurile uh, cu statele terțe, poate aceste lucruri s-ar putea întâmpla, însă legătură cu Canada nu. În Canada, instanțele interne nu pot să se pronunțe în legătură cu acest tratat. Există sisteme juridice solide, însă asta nu înseamnă că în aceste sisteme uh, lipsesc problemele pentru investitori. Uh, tratatul cu privire la uh, Carta Energetică se aplică deja în state cu sisteme juridice foarte dezvoltate. De asemenea, statele membre însele au numeroase tratate de investiții bilaterale unele cu celelalte. În conformitate cu cifrele recente, din 271 de, state, de cazuri care au fost înregistrate între 2008 și 2013, 15% adică 40 de cazuri, sunt uh, uh, intracomunitare. Sunt uh, cazuri inițiate de investitorii din statele uh, Uniunii Europene împotriva uh, uh, unor alte state ale Uniunii Europene. Ați propus să existe poate alte uh, reguli la nivelul Uniunii Europene, dar uh, state membre, precum cele dumneavoastră, domnule Lightfield, au refuzat să facă acest lucru uh, vis-a-vis de celelalte state ale Uniunii Europene. Și în al treilea rând, există mai multe dezechilibre în ceea ce privește aspectele eh, de politică care trebuie abordate. Deocamdată, opt state membre au eh, tratate bilaterale de investiții cu Canada, dar asta înseamnă că doar investitorii din aceste state membre sunt protejați eh, în Canada, ceilalți nu. Și, în cele din urmă, CETA reprezintă oportunitate pentru noi să introducem reforme la mecanismul de soluționare a litigilor și astfel am putea să uh, punem bazele uh, unui model pentru restul uh, lumii. Ori acest argument este unul foarte important. Mi-aduc foarte bine aminte că am avut o întâlnire cu publicul la Berlin cu participarea mea și a domnului Zima Gabriel, vicecancelar. Am avut o discuție foarte vie Uh, o discuție de genul celor care, uh, celor care îmi plac uh, mie. Iar la sfârșit, domnul Reimer a spus Există și elemente pozitive de pe urma acestei discuții, de exemplu că este foarte dificil să refuzi un astfel de mecanism în acordurile cu Statele Unite sau Canada, după care să îl ceri Chinei. Trebuie clar să stabilim un model pentru restul lumii, iar eu sper că Parlamentul, în cursul acestor uh, discuții, va înțelege acest uh, lucru. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule comisar, domnule de Hucht. Ați uh, vorbit mai mult decât stabiliserăm noi. Însă trebuie să spus că ieri seară ați fost mult mai succint decât timpul alocat, așadar, din punctul meu de vedere, trebuie să vă spun că apreciez foarte mult că uh, vorbiți liber și că răspundeți tuturor deputaților. Apreciez și faptul că cei care au uh, răspuns, majoritatea dintre ei, au rămas în continuare în sală, pentru că este de neconceput să uh, adresezi o întrebare și apoi să nu rămâi pentru a auzi răspunsul comisarului. Vă mulțumesc! Am ajuns la sfârșitul acestei dezbateri și cu acest acesta, schimbul de opinii este încheiat. Trecem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi și anume declarația Comisiei cu privire la accesul la medicamente vitale în Europa. Din partea Comisiei, doamna comisar Hildegard. Trebuie să așteptăm însă câteva secunde. Domnule Leitfried, dumneavoastră îl însoțiți pe domnul comisar și atunci doamna Hildegard poate să înceapă imediat cu declarația sa. Doamna, aveți cuvântul.